omului și a apărătorilor acestora pentru a discuta despre cum le poate susține munca. Mulțumesc pentru atenție. Vielen Dank, Herr Kommissar Bei Abschluss der Aussprache Vă mulțumim, domnule Kallas. Dezbaterea s-a încheiat acum asupra celor șase propuneri de rezoluție. Acum trecem la vot, însă mai întâi de toate votăm cele șapte propuneri de rezoluție cu privire la ciocnirile de la frontiera dintre Thailanda și Cambodgia. Nu există amendamente la propunerea comună de rezoluție. Prin urmare, votăm un bloc. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Prin urmare, avem o decizie unanimă asupra acestei rezoluții. Trecem acum la rezoluția privind Yemenul, pedapsa cu moartea în cazul delinvenților ju- juvenili. Avem uh, o rezoluție, un proiect de rezoluție comună care se alătură celor șase propuneri de rezoluție. Avem uh, două amendamente. Amendamentul 2, cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Amendamentul este adoptat. Trecem la amendamentul 3, cine este pentru? Împotrivă? abțineri, se adoptă de asemenea. Vot pe părți la aliniatul 1. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? O abținere se adoptă. Trecem acum la la amendamentul 1 al verzilor. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Trecem la votul asupra textului modificat. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Și această rezoluție a fost adoptată. Trecem la ultimul Ultima rezoluție este vorba cea, ă, despre rezoluția privind Uganda, asasinarea lui David Kato. Avem o rezoluție comună. Mai întâi de toate votăm aliniatul 6, vot pe părți. În primul, prima parte, cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Partea a doua acum, cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Și această a doua parte este adoptată. Trecem la votul pe părți asupra aliniatului 8. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă de asemenea. Vot asupra aliniatului 12, textul original, două părți separate, partea 1. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Partea a doua. Cine este pentru? Împotrivă. Să verificăm pe cale electronică. Votul electronic este deschis. A votat toată lumea. Votul este închis. Această a doua parte este respinsă. Trecem la votul asupra textului astfel modificat. Vot cu apel nominal. Votul este deschis. A votat toată lumea. Votul este închis. Rezoluția este adoptată fără voturi împotrivă, cu doar o abținere. Mai există câteva anunțuri acum. Avem poziția, am primit poziția Consiliului și uh, Comisiei. Titlul textului va fi uh, prezentat în uh, procesul verbal al acestei uh, ședințe. De mâine, în trei săptămâni, în trei luni, avem dreptul noi, Parlamentul European,